Astfel se încheie dezbaterea și votul va avea loc mâine la 12. Vă urez tuturor o seară plăcută în continuare.